a trebuit să ne intereseze din ce în ce mai mult și aș dori să deschidem dezbaterea și o să dau cuvântul mai întâi uh, reprezentantului Consiliului în exercițiu. E vorba de doamna Tupurainen, aveți cuvântul, vă rog. Mr. President, honorable member. Domnule președinte, stimați eurodeputați, au trecut aproape patru luni de la alegerile uh, pentru Parlamentul European, care în mai multe state membre au fost combinate cu alte alegeri. Nu s-a identificat nicio campanie majoră de interferență, însă s-au identificat totuși activități malițioase pentru a influența prezența la vot și, prin urmare, trebuie să fim prezenți, uh, să fim pregătiți tot timpul. Trebuie să creștem eforturile de uh, conștientizare și de consolidare a rezilienței democrațiile noastre la amenințările cibernetice, inclusiv dezinformare. Aceasta reprezintă o prioritate pentru președinția noastră. Eforturile pe termen lung pentru îmbunătățirea rezilienței societăților noastre democratice sunt necesare pentru că dezinformarea și amenințările hibrid, în general, reprezintă o prezență permanentă a mediului nostru informatic. Riscul tot mai mare de interferențe malițioase și manipulare online asociată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a tehnicilor de colectare a datelor necesită o evaluare continuă și un răspuns corespunzător. Consiliul salută intenția Comisiei de a desfășura o evaluare aprofundată a punerii în aplicare a angajamentelor uh, platformelor online și a altor uh, semnatari în cadrul codului de practici. Consiliul monitorizează implementarea uh, și progresul și este gata să acționeze conform propunerilor Comisiei până la sfârșitul anului. Înainte de sfârșitul anului, Așteptăm un raport al Comisiei privind alegerile parlamentare din, uh, europarlamentare din 2019, care trebuie să acorde atenție exact acestor probleme ale interferențelor. Mai pe larg, va fi interesant să auzim gândurile Comisiei în ceea ce privește eventuale inițiative viitoare în acest sens. Acordăm o importanță deosebită acestui subiect după cum s-a subliniat deja de mai multe ori la nivelul Consiliului, inclusiv în noua agendă strategică. Instituțiile europene și statele membre au un rol important, fiecare ținând seama de competențele lor, un rol important așadar pentru apărarea proceselor democratice. Pentru acest lucru sunt necesare eforturi concertate ale Uniunii Europene, statelor membre societății civile și sectorului privat totodată. Răspunsul nostru trebuie să fie cuprinzător, axându-se atât pe dimensiunea internă cât și pe cea externă a acestor amenințări. De la concluziile adoptate de Consiliu în martie privind asigurarea unor alegeri europene libere și corecte, Împreună cu Planul Comun de Acțiune împotriva dezinformării, s-a făcut multe, atât la nivelul Uh, Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre individuale. Organizarea unor întâlniri regulate ale rețelelor europene de cooperare, împărtășirea de experiențe și bune practici și identificarea comună a amenințărilor. De asemenea, stabilirea uh, punctelor uh, de alertă rapidă prin care statele membre împărtășesc informații privind aceste campanii, îmbunătățirea uh, Mm, ecosistemului media european prin facilitarea rețelelor unor verificatori independenți, promovarea presei și a activităților care protejează ele procesul electoral la oaltă cu sectorul privat și, evaluarea, și societatea civilă. Evaluarea amenințărilor cibernetice se referă totodată la păstrarea integrității sistemului, precum și la monitorizarea uh, implementării codului de practici de către platformele de, social, de uh, rețelelor sociale și totodată colaborarea cu actorii interesați. Deci s-au făcut foarte multe. Domnule președinte, stimați eurodeputați, pentru a contribui la aceste eforturi, președinția română a elaborat un raport pentru ultimul Consiliu European în ceea ce privește lecțiile învățate în urma alegerilor europene și analiza acestor informații. În continuare acestor eforturi, una dintre principalele noastre priorități este consolidarea rezilienței noastre împotriva interferenței externe prin acțiuni coerente la toate nivelurile politice și în toate politicile europene pentru a consolida securitatea cetățenilor noștri. Vreau să subliniez că toate aceste eforturi de a proteja societatea noastră deschisă și democratică trebuie să fie îndeplinite cu respectarea totală a drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri, inclusiv libertatea de expresie. În acest context, președinția noastră pune accentul pe consolidarea capacităților comunitare de combatere a uh, amenințărilor uh, hibride și întărirea rezilienței în statele membre. Din iulie, grupul de lucru permanent al Consiliului, cu un mandat uh, orizontal, a avut prima întâlnire imediat după ce a fost creat. Este esențial, totodată, să continuăm dezvoltarea de parteneriate, mai ales prin cooperarea cu NATO. Centrul de excelență de la Helsinki pentru combaterea amenințărilor hibrid contribuie de asemenea la consolidarea activităților în aceste domenii. Vorbim de actori de stat, cât și actori nestatali, dincolo de frontierele europene. Pe lângă abordarea acestei probleme, mai avem și planul de acțiune împotriva dezinformării, care sublinează uh, interesul nostru de colaborare cu partenerii din Balcanii de Vest și din parteneriatul um, din cealaltă parteneriate ale noastre. Relația cu vecinătatea este esențială în acest sens. Trebuie să acționăm împreună, în mod structurat și coordonat, pentru a aborda aceste provocări. Protejarea alegerilor reprezintă nucleul apărării valorilor noastre europene. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, doamnelor și domnilor. Mulțumim frumos! Avem aici doi reprezentanți ai comisiei, pe care îi salut în primul rând doamna Iurova și domnul King. Și o să înceapă acum doamna comisar Iurova. Vă rog, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, respectarea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept sunt cele trei valori comune care țin Uniunea împreună. Nu ar trebui să luăm aceste valori de bune. Doamna președinte ales von der Leyen a spus că lupta pentru democrație va fi o prioritate pentru Comisia dumneaei. A subliniat că sistemele democratice au fost atacate din ce în ce mai mult de către cei care doresc să destabilizeze și să împartă această uniune. Iată de ce trebuie să facem mai mult pentru ca să ne protejăm de influențe externe. Răspândirea dezinformării și uh, politicile dark money încercarea de a influența opinia publică și încercarea de a influența dezbaterea publică de către actori externi este din ce în ce mai prezentă, se manipulează astfel societatea și avem uh, influențe și în domeniul migrației, schimbărilor climatice, securității, sănătății și finanței. Trebuie să încercăm să nu lăsăm ca să se instaleze și neîncrederea în alte domenii. Alegerile libere și organizarea lor este responsabilitatea statelor membre, însă o abordare europeană este din ce în ce mai necesară, având în vedere dimensiunea transfrontalieră a încercărilor de a manipula democrația și, deci, este absolut necesar ca aceste amenințări să fie combătute împreună. Ceea ce afectează un stat membru îi poate afecta pe toți. Prin pachetul electoral din septembrie 2018, Comisia a decis să ia acțiuni hotărâte pentru a susține statele membre în protejarea integrității alegerilor și în combaterea dezinformării. Implementarea acestui pachet a fost după aceea supravegheată de către Comisie pentru ca statele membre să poată să evalueze mai bine care sunt riscurile în procesul electoral. Cooperarea între statele membre a fost de asemenea stimulată de către rețeaua europeană de cooperare în domeniul alegerilor, care a permis un schimb de bune practici și crearea unor legături operaționale între statele membre. Această rețea s-a întâlnit deja de patru ori înainte de alegeri și a avut de asemenea și o întâlnire premergătoare uh, alegerilor unde s-au întâlnit reprezentanți din partea rețelelor naționale care au avut ocazia să aibă un schimb uh, foarte util de opinii. S-au întâlnit de asemenea cu reprezentanța ai altor instituții, incluzând aici Parlamentul și societatea civilă. Activitățile acestora acoperă toate aspectele acestui domeniu foarte complex, uh, conștientizare, o responsabilizare a cetățenilor pentru ca să colaboreze cu aceste platforme, folosirea mai bună a instrumentelor legale care se aplică, de exemplu, și finanțărilor externe. S-a făcut și un exercițiu la nivel european pentru ca statele membre să poată să evalueze și să își îmbunătățească rezistența față de ciberatacuri. Statele membre s-au implicat activ în rețeaua de cooperare europeană și și-au exprimat dorința atât la nivel european cât și la nivel național să continue colaborarea și dincolo de alegerile europene aceasta pentru a putea susține toate eforturile tuturor statelor membre și a crește rezistența lor uh, la astfel de atacuri în timpul alegerilor. Prima noastră evaluare a implementării eforturilor în cadrul alegerilor europene din 26 mai a dat rezultate destul de promițătoare. Abordarea coordonată la nivel european a asigurat o mai bună pregătire a tuturor împotriva manipulării și dezinformării. Așa cum s-a mai întâmplat și la alegerile anterioare, în momentul de față facem și o evaluare profundă a felului în care au fost, s-au derulat aceste alegeri europene pentru Parlamentul European. Avem o colaborare însă și cu uh, diferite organizații internaționale, NATO sau G7, dar și cu state membre uh, individuale. Aceasta arată că avem o abordare coordonată între democrații pentru a putea să îmbunătățim procesele electorale și a, pentru a spori rezistența. Această colaborare internațională ne asigură că instrumentele și capabilitățile tuturor acestor uh, actori vor putea să fie și puse în armonie și vor respecta drepturile fundamentale, mai ales libertatea de exprimare și de asociere. După cum a anunțat și doamna președinte ales von der Leyen, comisia aceasta, dacă va fi confirmată de votul din Parlament, va avea ca scop să uh, înainteze planul de acțiune pentru democrația Europei, în care va vorbi și despre amenințările externe față de alegerile europene. Dacă va fi confirmată în rolul de, de vicepreședinte, dacă eu voi fi confirmată, voi contribuie și eu la punerea în aplicare a acestui plan, la combaterea dezinformării și la combaterea știrilor false. Toate aceste acțiuni sunt absolut necesare în momentul de față pentru noi toți europenii. Să nu uităm însă și de libertatea de expresie și de libertatea presei, dar și de peisajul pluralist uh, mass media de care avem nevoie, pe care noi dorim să-l protejăm în noua comisie. În toate aceste eforturi, dacă voi fi confirmată în rolul meu de comisar și în următoarea legislatură, voi colabora cu Parlamentul European, cu statele membre, cu cetățenii, dar și cu toți actorii implicați care doresc să protejeze și să stimuleze democrația în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iurova, iar acum următorul vorbitor din partea Comisiei este domnul comisar King. Uh, Ce? Uh, Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc. Eu mă voi concentra pe provocarea pusă de dezinformare. După cum am auzit uh, deja, din nefericire, la ultimele alegeri parlamentare, au existat uh, atacuri de dezinformare cei drept minore. Nu au existat atacuri sistematice. Totuși, nu suntem într-o zonă liberă de dezinformare. Există zeci de rapoarte de, în toate țările din Europa despre diferite surse ale dezinformării. De exemplu, și pentru a dau un ex- exemplu din un alt stat membru din Germania, există rapoarte foarte bine documentate care denotă uh, promovarea uh, părtinitoare a unui anumit uh, partid german uh, și care activități uh, părtinitoare constituie 80% din toate activitățile de promovare ale partidelor politice. Multe din like-urile și din share-urile care au fost transmise pentru a promova acest partid au uh, fost, uh, au avut ca sursă 80.000 de conturi care aveau uh, literele de început și de sfârșit identice. Deci există uh, uh, dezinformare și uh, manipulare pe scară largă, este un fapt al realității noastre și dacă nu putem identifica actele, miile de acte coordonate, dacă nu putem identifica sursele suspecte, atunci chiar avem o problemă. Nu putem accepta așa ceva ca o normalitate. Trebuie să colaborăm să conlucrăm pentru a restrânge spațiul în care actorii ostili, negativi, își pot desfășura activitățile de dezinformare. Trebuie să devenim mai uh, rezistenți la aceste uh, primejdi și trebuie să rezistăm impactului pe care l-au aceste acțiuni. Tocmai de aceea, împreună cu statele membre și cu un număr de alți uh, parteneri, am colaborat în cel puțin patru domenii de activitate. Mai întâi, am uh, creat un sistem de alertă rapidă în care instituțiile UE și statele membre colaborează pentru a identifica uh, atacurile și campaniile de dezinformare. Apoi, uh, colaborăm la consolidarea acestui mecanism și îmbunătățim schimbul de informații între statele membre, între instituții și între diferitele platforme. Implicăm și Uh, cercetători din sfera societății civile pentru a crea astfel un uh, hub de analiză a activităților de dezinformare. În al doilea rând, în ultimii doi ani am mobilizat o comunitate întreagă de oameni uh, de știință, cercetători, analiști care vin să identifice aceste campanii de dezinformare și care creează reacții, acțiuni de reacție de a acestor uh, campanii. Am creat o platformă europeană nouă uh, care uh, însumează 38 de organizații și instituții din 17 state membre care platforma a fost finanțată prin platforma Conectarea Europei. Vrem ca platformele, sigur, să își poată desfășura activitatea lor conform atribuțiilor pe care le am. Și cu ajutorul uh, experților noștri trebuie să putem să identificăm mai bine sursele de primejde, de amenințare, dar și să putem elabora uh, răspunsul, uh, reacțiile noastre. Și cu asta ajung la al treilea punct de colaborare. Am exercitat presiune asupra marilor platforme de internet pentru a semna un cod de conduită în ce privește dezinformarea. Am finalizat acest demers în septembrie anul trecut semnatarii inițial, Facebook, Google, Twitter, Mozilla și alte asociații um, au uh, fost uh, uh, urmate și de Microsoft în cele din urmă. Există 15 angajamente în acest cod de conduită și noi monitorizăm eventualele încălcări ale acestor angajamente. cândva pentru mijlocul uh, lunii septembrie, adică acum în aceste zile, uh, vom obține și uh, semnăturile privind punerea la dispoziția informațiilor pentru evaluarea, prima evaluare de către un auditor independent a respectării acestor angajamente. Până la sfârșitul mijlocul lunii octombrie, acest audit va fi încheiat și va oferi o imagine de ansamblu asupra implementării codului de conduită. Deci, înainte de sfârșitul lunii octombrie vom avea această imagine de ansamblu. Uh, o evaluare cuprinzătoare va fi cuprinsă apoi uh, într-o comunicare a Comisiei care va fi făcută publică la începutul anului viitor. La această comunicare vor, uh, vor participa serviciile de monitorizare a serviciilor audiovizuale și mulți experți ai Comisiei. Dacă rezultatele vor arăta uh, că există fapte nemulțumitoare la care trebuie să reacționăm, atunci vom planifica acele acțiuni în consecință și poate vom, uh, uh, vom elabora și un regulament pentru reglementarea sectorului. Există, de altfel, în statele membre anumite astfel de demersuri. În Regatul Unit a fost publicat un, o carte albă în acest Uh, pentru acest sector și Franța a responsabilizat deja prin măsuri naționale uh, sectorul. În al patrulea rând, am încercat să abilităm cetățenii să reacționeze la aceste uh, amenințări printr-o alfabetizare digitală promova, mai, mai puternică și vrem astfel să consolidăm capacitățile cetățenilor noștri de a face față acestor amenințări. Per ansamblu, cred că putem spune că am făcut treabă bună. Am realizat multe lucruri, dar evident mai rămâne și mai mult de făcut pe viitor. Tocmai de aceea, asemenea Vere Iurova, mă bucur că noua comisie desemnată, președintele desemnat a comisiei, a recunoscut deja importanța acestei activități dacă noua comisie va fi confirmată, președintele desemnat al comisiei va a arătat deja că uh, se va aplica uh, îndeaproape asupra subiectului um, implicațiilor uh, inteligenței artificiale în sfera umană și în sfera privată și va promova reguli care să reglementeze um, Eh, traficul de date în condiții de siguranță și cu respectarea sferei private. Este foarte important acest lucru dacă vrem să eh, asigurăm un viitor digital, sigur și prosper tuturor cetățenilor noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru aceste explicații introductive chiar foarte comprinzătoare. Trecem acum la luările de cuvânt ale deputaților. Mai întâi, domnul Tomas Tobe. Intervenție fără microfon. Yeah. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați reprezentanți ai Consiliului și Comisiei, uh, onorați eurodeputați. Această dezbatere este despre valorile europene fundamentale, despre statul de drept, libertate și alegeri democratice. Cred că este foarte important ca Parlamentul European, în urma acestei dezbateri, să ajungă la o rezoluție foarte puternică. Este foarte important ca Europa să apere alegerile libere și democratice, fără interferențe din partea unor alte state. Și, din păcate, nu asta se întâmplă în Europa de astăzi. Cred că este important ca Parlamentul European să nu se teamă să vorbească deschis despre acest lucru. Se știe foarte bine că mai ales Rusia desfășoară un război informatic la intensitate redusă împotriva Europei. Există mijloace de presă sponsorizate de stat și fabrici de date care încearcă să submineze dezbaterile democratice din Europa. Dar mai avem și alte state totalitare, China, Iran, Corea de Nord. Toate încearcă să ne slăbească procesul democratic de luare a deciziilor. Cred că este important să încercăm să ne apărăm valorile și să ne asigurăm că dacă instituțiile noastre democratice sunt supuse unei agresiuni, există și consecințe. Cred, dragi prieteni, că în această instituție suntem adesea în dezacord. Se numește democrație și este în regulă să fie așa. Însă este important că suntem de acord că dacă lăsăm procesul decizional democratic deschis interferențelor străine, atunci ne vom pierde autodeterminarea. Este așadar important să ne reunim asupra unei rezoluții comune care să susțină valorile europene. Mulțumesc! Madame Piri Cati. Mulțumesc, doamna Cati Piri. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Într-o democrație reală, alegerile libere sunt cruciale. Din păcate, acest lucru nu mai este evident și nu mai poate fi considerat un dat firesc. Pentru că în trecut cetățenii au fost deja expuși unor masive campanii de dezinformare prin interferențe în alegerile și opțiunile lor. Accesurile, atacurile cibernetice au provocat mari pierderi de date și regulile privind finanțarea partidelor politice din surse din afara Uniunii Europene încă lipsesc. În Italia s-a constatat că din fonduri rusești a fost finanțată campania lui Matteo Salvini și știm că nu este vorba doar de Rusia și relația Rusiei cu Italia a existat uh, uh, interferențe uh, locale multiple și mă bucur că Serviciul de Acțiune Externă și Președinția finlandeză au făcut din acest subiect o prioritate. Grupul Social-Democrat a obținut un sprijin important pentru ca acest dosar să fie pus pe ordinea noastră de zi în această săptămână și mă bucur foarte mult că uh, Uh, există un sprijin solid pentru a obține o rezoluție uh, puternică pe acest uh, subiect. Trebuie să facem astfel încât părțile terțe să nu mai aibă influență asupra opțiunilor noastre și tocmai de aceea grupul meu propune să fie constituită o comisie parlamentară specială pentru ca democrația europeană să poată rămână în picioare și liberă de interferențe străine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Pascal Durand. Oui, merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. V-ați început intervenția explicând și bucurându-vă că alegerile europene au decurs bine și că nu am avut atentate asupra corectitudinea acestora atunci și mă bucur și eu foarte mult că s-au desfășurat bine. Însă, Alegerile în general, dar și alegerile europene, nu reprezintă toată democrația. Iar ceea ce au spus domnul King și doamna Iurova foarte bine este că democrația noastră, așa cum o vedem noi în Europa, este în pericol. E în pericol din cauza fenomenelor de dezinformare pe care le-ați notat și dumneavoastră și pe bună dreptate uh, le-ați subliniat și dumneavoastră, domnule comisar. Dar, uh, în același timp, tot în pericol este democrația și din cauza finanțărilor. Finanțări ale partidelor politice, adică a soclului democrației în Europa. Noi știm că puteri străine care nu vor binele Uniunii Europene, și am vorbit de Rusia, pentru că nu e numai Rusia, de fapt, sigur, Rusia am stabilit că este un caz, dar mulți au finanțat până la un miliard de euro pentru elemente de informare prin intermediul partidelor noastre politice, de obicei în extrema dreaptă a acestui emiciclu, fie în Franța sau în uh, Italia sau în altă parte. Deci trebuie să combatem și finanțarea partidelor politice și rezoluția noastră e foarte importantă de aceea, pentru că, unu, trebuie să ne oferim uh, mijloacele, adică să oferim Stratcom mai multe mijloace, care Stratcom are 3 milioane, a, 5, aveți dreptate, domnule comisar, aveți dreptate să mă corectați, 5 milioane. Dar totuși, față de un miliard, ce înseamnă această sumă? Haideți să ne dăm mai multe mijloace la îndemână ca să putem să reacționăm la dezinformare. Haideți să ne dăm mai multe mijloace la îndemână să interzicem finanțările externe uh, a uh, democrației din Europa și a partidelor politice și să ne dăm de asemenea instrumentele ca să fim independenți tehnologic. Pentru că dacă sistematic trebuie să ne tot uh, adresăm uh, terților din afara Uniunii Europene pentru a putea să ne rezolvăm problemele tehnologice, ne vom lovi de problema independenței și de capacitatea noastră de acțiune. Mulțumesc! Domnul Buticu, fără are cuvântul de la Versi. Herr Präsident! Domnule președinte, onorată președinția Consiliului, domnule comisar, stimați colegi, vreau să mulțumesc președinției finlandeze în mod explicit pentru faptul că a luat în serios această temă. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru faptul că s-a aplicat atât de intens asupra acestui subiect. Europa care protejează trebuie să-și protejeze înainte de toate propriile valori, deci și democrația și suveranitatea europeană. Și despre aceasta este vorba în dezbaterea noastră. Nu trebuie să fim precauți doar într-o singură direcție. Pentru că nu doar dinspre Rusia există tentative de ingerințe și de imexiuni. Și din partea domnului Erdogan, din Turcia, există astfel de acțiuni și conducerea totalitară a Chinei și-ar dori uh, să poată exploata mai bine niște dependențe economice. Și există chiar și cercuri din Statele Unite ale Americii care au încercat să intervină în democrația europeană spre dezavantajul nostru. Eu cred că e nevoie de o dezbatere uh, pe fond asupra uh, Uh, relației dintre democrația uh, în general și democrația europeană în special și relația noastră cu anumite forțe totalitare din exterior. Nu trebuie să avem uh, doar grijă să nu se amestece alții în treburile noastre, ci trebuie să avem grijă să nu apară fisuri interne datorită ingerințelor altora. Și asta ține de democrația europeană. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor este domnul Camponenosi Eh, eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Discuția de astăzi e destul de surrealistă, pentru că anumite remarci făcute la început despre cibersecuritate, care e o temă atât de importantă, mă gândesc la NATO, la Israel, ce rol pot avea, eh, nu au reușit să atingă într-un fel miezul. Aici am impresia că mai sunt mai mulți care se prefac că pot să continue acel joc uh, care uh, a fost de fapt vizibil și în majoritățile pe care le-a obținut doamna von der Leyen. Până la urmă, fake news-urile dumneavoastră sunteți cei care le propagați. Foarte multe din uh, aceste uh, informații și știri false au uh, reieșit până la urmă că nu erau chiar atât de false și până la urmă la cele care erau false nu s-a întâmplat nimic avem siguranța că lucrurile se vor clarifica însă la tribunal. De ce vă chinuiți atât? Încercați să găsiți o scuză pentru ca după aceea să puteți să interveniți pe internet, să frânați libertatea pe internet. Am avut ce dezbatere absurdă am avut pe directiva copyright-ului care a avut loc în legislatura anterioară. Dumneavoastră nu mai înțelegeți cetățenii, de fapt, nu vă înțelegeți alegătorii. Am avut un vot pe Brexit, vă surprinde, am avut un vot la uh, prezidențialele americane, v-a surprins, am avut un vot uh, care uh, și vom avea mai multe voturi uh, în Parlamentul European care vă vor surprinde. De ce? Pentru că dumneavoastră nu mai aveți legătură cu realitatea din afară. Apoi avem și documente de la dumneavoastră aici, de la biroul Parlamentului, de la biroul președintelui din 2018, în care dumneavoastră ați alocat 33,3 milioane de euro pentru că dumneavoastră să influențați alegerile europene. Și spuneți aici, nu trebuie neapărat să-i aducem pe alegători la urmă, ci trebuie mai mult să îi convingem de proiectul european care să dea un sens Parlamentul. Parlamentului. Sigur că aici dumneavoastră după aceea veniți să vorbiți de e amestecul străin și interferență. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Procacini acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu totul cu această rezoluție și cu conținutul ei. Însă, în același timp, nu pot fi de acord cu uh, această căutare obsesiv-compulsivă din partea Parlamentului European uh, de a găsi uh, de o căutare de a găsi un dușman. Nu înțeleg de ce avem această atitudine. Și vreau să explic de ce. Pentru că eu cred că este important să ne apărăm siguranța democratică, socială, economică prin intermediul unor infrastructuri mai bune și cu instrumente legislative mai bune. Mă gândesc, de exemplu, și la revoluția 5G, care va veni peste noi și care trebuie să fie gestionată cu multă atenție, selecționând foarte bine interlocutorii economici cu care vom trata. Dar, dacă înțeleg conținutul rezoluției, totuși mi-e greu să înțeleg metoda pe care o aplicăm. Am mai spus, mi se pare foarte important să ne concentrăm atenția asupra îmbunătățirii funcționării agențiilor europene care sunt competente în domeniul acesta mai degrabă decât să uh, divagăm într-o cercetare și căutare obsesivă a unui dușman împotriva căruia să ne descărcăm. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul doamna domnul Wallace. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte liberalii, cei de centru dreapta și centru stânga, nu prea înțeleg uh, de ce pierd segmente din uh, electorat către dreapta extremă. Ei se interesează mai degrabă de interferențele ruse decât de propriile eșecuri. Interferența adevărată în Statele Unite a fost Partidul Democrat uh, cu Bernie Sanders, de fapt. Adevărata sursă a uh, îndreptării către extrema de dreapta nu este interferența externă, ci deceniile de neoliberalizare, creșterea uh, inegalității și imperialismul financiar cum, combinat cu campaniile care i-au împins pe oameni afară din casele lor în căutarea unei existențe suportabile. De peste 100 de ani au loc aceste procese democratice și care uneori sunt brutale. Iar alegerile din 2016 în America au părut o joacă de copil din această perspectivă. Mulțumesc. Radakovski Miroslav. Domnul Miroslav Radakovski are cuvântul acum. Chairman, I am... Domnule președinte, mă numesc Radakovski, nu Radakovski. Dragi colegi, după ce am studiat raportul privind dezinformarea și războiul hibrid, am rămas cu senzația că ar trebui cu toții să ne îmbrăcăm în uniforme și să ne punem în avioane pentru a ataca Moscova. Nu mi se pare corect că atât în raportul acesta cât și în altele Inamicul numărul 1 al Uniunii Europene este Rusia. Acesta este drumul către iad, este ceva inacceptabil. Europenii nu sunt diavol, europenii sunt homo sapiens, mari gânditori ai Europei. Charles de Gaulle, uh, uh, Papean Paul al II-lea și Gorbaciov au vorbit uh, despre Europa de la un capăt până la celălalt al continentului. Nu o putem împărți acum în războaie și cu rachete. Să nu uităm istoria când milioane de evrei au fost uciși în în război și estul și vestul au suferit o diviziune total nedreaptă pentru și astfel oamenii devin militanți și se ajunge la asemenea tragedii istorice. Mulțumesc, domnule Radaciovski, și îmi cer scuze pentru că v-am pronunțat uh, greșit numele. Sunt foarte mulți colegi noi și o să încerc să nu greșesc la doamna Caroline Edstadler. Commissioner. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnă, domnule comisar, încercările de imixiune în ale alegerile europene nu este un fenomen uh, care ține de domeniul science fiction manipulările alegerilor din uh, Statele Unite, din Franța sunt cunoscute, dar au ajuns între timp și în Austria. Acum câteva săptămâni au fost uh, furate uh, date consistente 1,3 gigabits din sediul unui partid politic, asta cu câteva săptămâni înainte de alegerile pentru Consiliul de Stat. E nevoie de elucidarea acestor cazuri cât mai toate de rapide. Autoritățile de mult timp s-au îndoit de a veridicitatea acestui atac, dar între timp este foarte clar pentru organele de închetă că este vorba de un atac de hackeri cu uh, surse probabile în străinătate la niște hackeri străini când uh, apare o astfel de ingerință atât de importantă, atunci trebuie să știm că atacul hackerilor n-a fost doar la adresa Partidului Popular Austriac, ci la adresa uh, liberii formări a unei opinii și, uh, practic, la adresa democrației. Tocmai de aceea, această dezbatere este atât de importantă, la fel ca și rezoluția pe care vrem să o adoptăm în curând. Este vorba de găsirea unor soluții la nivel european pentru a proteja bunurile noastre în fața hackerilor și atacatorilor străini. Este vorba de păstrarea vieții, eh, așa cum o știm în Europa, de stilului de viață european, pe care trebuie să-l apărăm cu toate mijlocile pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamna Stadler. Are cuvântul domnul Benifei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din ce în ce mai multe anchete judiciare și anchete jurnalistice despre influențele străine, mai ales din partea Rusiei, dar nu numai, dar și campanii care sunt țintite să polueze dezbaterea electorală și procesele democratice în Europa. Să ne gândim la front național, de exemplu în 2014 în Franța și, nu în ultimul rând, și ancheta despre finanțarea rusească pentru campania electorală a Lega Nord în Italia, despre care Matteo Salvini nu a zis încă nimic în Parlament, după ce a mințit de mai multe ori despre relațiile sale cu popușarul Gianluca Savoini și după ce nu a dat nicio informație, de fapt, uh, guvernului din care făcea parte. După cum a zis și domnul președinte al Consiliului Conte, vom uh, face lumina asupra tentativele acestea de destabilizare ale Europei. Foarte mulți politicieni astăzi uh, acționează ca executori naționale al acestor manevre. Vorbesc despre faptul că sunt reprezentanții popoarelor, dar de fapt nu sunt decât niște păpușari care interferează ingerențe străine. Noi trebuie să identificăm, de fapt, ca pe uh, inamicii suveranității. De fapt, aceștia, Le Pen și alții, nu fac decât să lupte împotriva intereselor europene și e clar care trebuie să fie măsura. Parlamentul acesta trebuie să transmită un mandat unei comisii speciale care să ancheteze despre tentativele de a influența procesele democratice în Europa pentru a apăra

Mulțumesc, domnule președinte. Trăim într-o democrație liberală solidă. Probabil că acum 10 ani chiar aș fi semnat o astfel de afirmație. De ce vă spun acest lucru? Pentru că acum 10 ani n-aș fi crezut că acest lucru s-ar putea schimba, dar azi aș fi mai prudentă în a afirma așa ceva. Da, încă trăim în democrații stabile, liberale, dar aceste democrații sunt atacate în prezent. Căutarea uh, unor țapi spăjitori în diferite grupuri minoritare uh, deja este la ordinea zilei. Uh, Convenția de la Istanbul, uh, lupta pentru diferite minorități sexuale, multe din aceste curente sunt finanțate din uh, exterior și tactica deja își arată roadele. Se destabilizează procesul decizional democratic și de aceea cred că trebuie să luptăm pentru drepturile noastre, pentru democrația noastră prin capacitarea societății civile, dar și prin uh, apărarea dreptului la libera eh, exprimare, care este până la urmă una din valorile fundamentale a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc că eh, are cuvântul doamna Huhtasari. Nyt, arvoisa puhemies, EUn tulisi vahvistaa sananvapautta. Uniunea Europeană ar trebui să susțină libertatea de expresie dacă vrem într-adevăr să susținem democrația. Este adevărat că Rusia, China și Statele Unite vor să influențeze alegerile europene. Cu câțiva ani în urmă, președintele Obama voia și ele, el să foloseze acordurile de liber schimb uh, pentru a influența votații să voteze um, cu dreapta. Dacă spunem că sunt străini care influențează electoratul european, îi discredităm pe uh, votanții noștri, pentru că aceștia pot să gândească cu propriile, propriul lor creier. Uh, Partidele naționaliste câștigă putere pentru că cetățenii europeni vor să oprească imigrația ilegală, să oprească forțele islamice, să protejeze valorile creștine, granițele, cultura lor europeană și națională. Vor ca oamenii lor să, și popoarele lor să fie pe primul rând, fie că partidele principale se, vor asta sau nu. Oamenii sunt dezamăgiți, vor să se autoprotejeze și de aceea votează partide naționaliste. Acum, partidele liberale pierd teren politic. Trebuie să acceptați că partidele naționale câștigă teren pentru că oamenii vor să voteze pentru noi. Voi vă doriți o Europa corectă din punct de vedere politic și grupuri de lucru care să cenzureze internetul și să spună oamenilor ce ar trebui să gândească. Democrația nu este în criză și democrația nu va muri dacă liberalii nu câștigă alegerile. Ana A dorit să ia cuvântul acum doamna Fotiga. Cu tot respectul pentru toate măsurile care s-au luat uh, sub portofoliul doamnei Iurova și domnului comisar King, aș dori să subliniez că discutăm uh, aspecte externe ale relațiilor UE cu alții, adică interferențele străine în alegerile și procesele democratice. Da, trebuie să îmbunătățim rezistența noastră și să protejăm democrațiile dar trebuie să înțelegem politicile actorilor externi. În legislatura anterioară am prezentat mai multe rapoarte menționând mai ales Federația Rusă, dar și alți actori precum China, Iran și Corea de Nord. Acțiunile lor și războaiele de informare au fost de multe ori țintite și bine decupate pentru fiecare stat membru. Iar o, mai, o întărire a colaborării noastre este foarte importantă, sunt de acord, dar pentru a putea avea succes în acțiunea noastră, trebuie să înțelegem care sunt politicile narrative aici și aș vrea să, să felicit Stratcom East, care este localizat în cadrul SEAI. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Alexandra Leslie Phillips are cuvântul. Social media and mm, media sociale și uh, alte platforme deschid calea abuzului de, asupra democrației. Sigur că există un ce, din ce în ce mai mare apetit pentru delegitimizarea unor rezultate ale alegerilor, doar pentru că cel care a pierdut alegerile nu, nu este de acord. Am Uh, fost martora multor astfel de campanii, de pildă uh, partidul meu care uh, a suferit uh, de pe urma acuzațiilor primului ministru uh, că am fi primit finanțări uh, ilegale. Partidul meu a fost de multe ori achetat, ne s-a făcut și o descindere și o percheziție. Este vorba de nimic altceva decât de o perche- o, un oportunism al politicienilor prin care se încearcă discreditarea celor care sunt incomozi. Eu cred că asta generează nimic altceva decât neîncredere între votanți și extremism. Știți cum e povestea cu boiatul care a tot strigat, vine lupul, vine lupul și până la urmă, când a venit lupul, nimeni nu l-a ascultat. Mulțumesc! Am mai multe înscrieri eh, la cuvânt prin cartonaș albastru. Mai întâi a solicitat doamna Ward să ia cuvântul. Ward. Doamna Ward, vă rog. Doamna Phillips, vreți să comentați în, în ce privește uh, campania pe care ați uh, făcut-o în legătură cu uh, cazul Cambridge Analytica care a fost uh, implicată în alegerile din 2017. Eu am participat ca observator la acele alegeri. Și puteți să-mi spuneți care a fost implicarea dumneavoastră acolo? Pentru că Cambridge uh, Analytica a fost uh, angajată înainte de campanie pentru a Uh, isca niște uh, uh, conflicte tribale în alegerile la care am fost eu observator. Microfonul doamnei Ward a fost închis. Yes. UK's referendum on EU membership. Stop. Your time is over. Doamna Ward, timpul de vorbire va expirat. Doamna Phillips, răspundeți? Exact- colega mea întruchipează tot ce am spus eu mai devreme. Eu am fost un contractant uh, liber uh, uh, profesionist pentru o agenție care a fost contactat apoi de Cambridge Analytica. Foarte interesant că doamna Ward mi s-a adresat deja în privat ca să aflez, afle astfel de informații. Eu să știți că sunt foarte mândră de munca pe care am făcut-o Uh, și prin uh, care am uh, fost am contribuit la rezultate excelente pentru președintele în exercițiu al națiunii africane. Nu înțeleg de ce n-a venit la ușa mea să mă întrebe de aceste lucruri. Mulțumesc, următorul vorbitor este domnul Kovacev, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Democrație înseamnă libertate și pluralitate de opinii, însă când există o tentativă de transformare a democrației în altceva sau un atac împotriva suveranității statelor, evident înseamnă că a fost trecută o linie și acest lucru duce la dispariția toleranței. Am o întrebare. Dacă în acest Parlament votăm, înseamnă democrația și libertatea de a minți? face minciuna parte din libertatea de expresie? Să nu fim naivi, să înțelegem cât de grave sunt amenințările din partea țărilor terțe. Bulgaria este doar una dintre țările care în 2015 au fost atacate. Comitetul nostru electoral central a suferit un atac la o altă cu alte instituții. Însă, acesta este doar un exemplu. Unele societăți, unele țări încearcă să le submineze pe ale noastre. Există organizații diferite, conturi false pe uh, rețelele sociale care desfășoară bătălii coordonate împotriva Uniunii Europene mascate sub subiecte cum ar fi cultură, religia și așa mai departe. Democrația trebuie să aibă instrumente pentru a se apăra și fac apel la combaterea amenințărilor hibride. Mulțumesc! Domnule Covace, vă acceptați o întrebare de la doamna Grapini? Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte stimate coleg veniți din bulgaria eu vin din românia sigur că vă înțeleg perfect ce ați spus

Domnule Kovacev. Este o întrebare generală. Vom acționa împreună prin acțiuni coordonate la oaltă cu Comisia, Consiliul și statele membre pentru a găsi niște limitări pentru aceste campanii de dezinformare din partea țărilor terțe, dar și din interiorul Uniunii Europene. Iar pas, un pas bun înainte este să solicităm platformele să aibă anumite coduri de conduită și să, sprijin, să sprijinim jurnalismul bun, obiectiv, să facem formări profesioniste cu acești jurnaliști și multe alte lucruri. Însă avem nevoie de resurse. Democrația are nevoie de un sistem imun. Domnul Moraes, acum, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi cerem acțiuni mai puternice la nivel european pentru ca să apărăm alegerile împotriva interferențelor străine și manipulărilor și pentru ca să combatem și dezinformarea online și offline. Facem acest lucru pentru că datele, faptele ne arată că se întâmplă. Aș vrea însă să indic tuturor în acest Parlament, incluzând membrii noi, că facem acest lucru deja de mai multe luni. Comisia a indicat că s-au luat acțiuni deja și măsuri și președinția ne-a susținut. Ceea ce am vrea noi uh, este să creăm o comisie specială pentru ca să ne ocupăm exact de acest subiect. E nevoie de ea pentru că statele membre nu sunt destul de rezistente. Avem două probleme foarte mari pe care le voi exprima în următoarele secunde care mi-au mai rămas. Cetățenii votează în alegeri unde avem și partide de extremă dreaptă. Văd de la mine din țară partide care au fost finanțate și au primit împrumuturi de la actori străini, de statali. Apoi, interferența profundă străină în uh, alegeri necesită și o eliminare a profilingului și a platformelor de social media care trebuie să, platformelor sociale care trebuie să fie bine gestionate. E nevoie totuși de multe schimbări, dar e nevoie de ele acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Simecica are cuvântul acum. Următorul vorbitor, vă rog. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani ministerka, pán komisár Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, interferențele străine în procesele de alegeri democratice nu sunt o noutate. Am fost martorii unei serii de campanii prin care cei care au interferat cu procesul electoral au încercat să influențeze sau să polarizeze publicul elector. Mă bucur însă că și Consiliul și Comisia încearcă să contracareze pe viitor acest uh, fenomen pentru că el amenință uh, fundamentele democrației. Fără, uh, cu, cu aceste ingerințe nu putem avea o democrație funcțională. Riscul nu vine doar din dinspre Rusia cu finanțările sale, sau, ci aceste dezinformări devin periculoase și când politicieni îmbrățișează astfel de uh, teorii ale conspirației. În circumscripția din care vin, uh, politicienii locali își atacă uh, oponenții propagând astfel de minciuni și interferențe. Domnul Ensley Scott. Freedom, fairness and transparency. Libertatea și transparența sunt fundamentele democrației, însă în ultimii ani aceste principii au fost atacate. Banii și era digitală au alimentat dreapta extremă, desfășurând uh, campanii care nu au ce căuta într-o societate modernă și progresistă. Interferența electorală ne-a uh, otrăvit discuțiile politice, s-au răspândit mesaje de ură care voiau să ne dezbine comunitățile și să erodeze încrederea în sistemul politic. De aceea, țara mea a căzut într-o criză constituțională și bunăstarea milioanelor de oameni din Regatul Unit este pusă acum în discuție. Președintele Comisiei Digitale a spus că democrația noastră este supusă unui risc, iar reglementările electorale sunt depășite de mult și asta de la așa numitul Parlament al Parlamentelor. Nu putem sta în această instituție și uh, să închidem ochii în, măsu- în timp ce valorile noastre sunt călcate în picioare, iar parlamentele de acasă sunt uh, asediate de cei care au obiective personale. Avem de, nevoie de protecții mai solide și care să îi ajute pe cetățeni să-și stabilească propria soartă. Președintele intervine. Mulțumesc, spunea vorbitorul. Trebuie să vă rog două lucruri. Mai întâi, să fiți cu ochii pe ceas și să respectați timpul alocat pentru vorbire. O, primul ciocan cade atunci când va expira timpul de vorbire, al doilea eh, ciocan eh, atunci când au mai trecut eh, câteva secunde și de trei ori bat atunci când v-ați încheiat ultima propoziție admisă. Și în al doilea rând vreau să vă rog să uh, operați mai responsabil cu cartonașe albastre pentru că suntem puțin în urmă cu timpul alocat ședinței noastre. Am spus-o până acum, n-am spus-o până acum, vreau să vă întreb însă totuși dacă acceptați, stimate coleg, un cartonaș albastru din partea doamnei Beluci. Thank you so much for the speaking time. I'd just like to ask a question deci acceptați cartonașul albastru, avem nevoie de un răspuns mai întâi. Nu, înțeleg că nu, spune președintele. Trecem de aceea la următorul vorbitor, domnul Jean-Paul Garot. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Codul de bune practici uh, al Comisiei Europene împotriva dezinformării dorește să aibă grijă de libertatea de expresie și de un internet deschis. Asta este ceea ce citim acolo și a fost aprobat de Facebook, Twitter și Google. Cei care uh, l-au semnat trebuie să fie responsabili de conținutul publicațiilor intern, uh, celor internauților. Deci nu pot să fie considerate ca dezinformare unele unele informații identificate de ei. Nu mai știm exact uh, ce se întâmplă până la urmă pe internet. Nu mai știm uh, care este numărul uh, internauților care au fost cenzurați de azi pe mâine fără nicio, avertiz, fără nicio avertizare, numai pentru că își exprimaseră păriri critice față de um, politica și ideologia europistă și peistă și imigraționistă a Comisiei. Chiar și multe um, alte um, alte platforme precum Facebook au uh, tăiat, de exemplu, un articol um, de, care vorbea despre propaganda televiziunii